Alle, die schon hier sind, können stolz darauf sein. Toți cei dintre dumneavoastră care sunteți deja aici, puteți fi mândri de faptul că ați reușit să fiți prezenți la o oră atât de matinală. Dacă doriți să faceți observații pe marginea ordinii de zi, văd că nu e cazul, trecem așadar la vizita domnului Ducanovici, prim-ministru al Muntenegru. Suntem mândri de faptul că ați venit în reuniunea noastră. Este prima dumneavoastră vizită în comisia noastră. De 25 de ani dețineți diverse funcții în țara dumneavoastră, funcții de răspundere. Știm că acum sunteți în campanie electorală însă chestiunile care țin de economie, statul de drept, apartenența la UE și NATO sunt chestiuni esențiale. S-au deschis deja 25 de capitole de negocieri, ceea ce arată că negocierile se află deja pe o cale constructivă pe care noi le vom și însoți ca și comisie. În ceea ce privește apartenența la NATO, știm că sunteți sub anumite presiuni din partea unor state terțe și în acest sens vă urăm puterea necesară pentru a duce lucrurile la bun sfârșit în opțiunile pe care le considerați ca fiind cele mai bune pentru țara dumneavoastră. Am să vă dau acum cuvântul pentru a avea apoi timp să și discutăm anumite teme. Bun venit încă o dată, aveți cuvântul. Poștani, gospodine Broc, sienii poslanici, Mulțumesc, domnule Broc, stimați membri ai Parlamentului, stimați membri ai Comisiei AFET. Este într-adevăr o plăcere de a vă saluta în numele Guvernului din Muntenegru Ocazia de a mă adresa dumneavoastră astăzi este o continuare a angajamentului Parlamentului European pentru procesul de aderare și pentru a vedea ce progrese s-au înregistrat în Muntenegru în uh, procesul de negociere și a analiza viitoarele etape. Iată că <clears throat> marcăm uh, prima decadă de independență și acest lucru arată că că este și o confirmare a politicilor noastre de stat. Momentul acestei întâlniri este binevenit, ținând cont de uh, pregătirile necesare pentru uh, următoarea rundă de negocieri din 2016. Alegerile care vor fi susținute în acest an vor uh, promova o cultură a înțelegerii astfel încât s-a ajuns uh, la o înțelegere cu toate partidele politice importante pentru a avea alegeri echitabile. Principalul obiectiv este stabilitatea în țara noastră și sperăm că se va crea o majoritate consistentă și guvernul se va concentra în continuare pe evoluția democratică. În cadrul Comisiei pentru Stabilizare și Asociere, care va avea loc la finele acestui an, va exista o rezoluție pe tema Muntenegru și sperăm că se va referi și la rezultatele pozitive ale acordului. Probabil sunteți la curent de faptul că am evitat opoziția să se alăture guvernului și le-am oferit ministere cheie unde și consideră că ar exista un posibil abuz pentru de resurse ale statului în vederea alegerilor. Ministerul Finanțelor, Internelor, Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a, Ministerul Social. Există miniștri opoziției care au care conduc aceste ministere și de asemenea au și o funcție de viceprim-ministru. De asemenea, există reprezentanța ai opoziției și în celelalte nivele de funcționare ale statului. Ideea a fost așadar de a căuta soluții la problemele țării noastre și a avea un dialog Trebuie să depășim neîncrederea pe care reprezentanții opoziției le-au demonstrat vis-a-vis -vis de rezultatele alegerilor. Acest lucru uh, are loc uh, deja de la data referendumului pentru independență. Vă asigur că recomandările Parlamentului European vor fi o, un ghid obiectiv și important pentru noi în viitoarele etape ale procesului de integrare. Suntem recunoscători pentru interesul pe care îl manifestați și pentru susținere, pe, la fel și pentru recunoașterea calității activității noastre pe calea europeană. În aceste vremuri de uh, provocări complexe cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi, se poate spune că ideea unificării europene în diversitate este la fel de importantă astăzi ca și în trecut. Această acest obiectiv al unificării reprezintă și un stimulant important pentru Muntenegru de a implementa reformele europene. Muntenegru încearcă să atingă valorile europene și reprezintă și o prioritate politică pentru noi. Există și o susținere publică largă a poporului nostru în acest sens. Suntem convinși că <clears throat> procesul de aderare reprezintă cheia pentru dezvoltarea democratică și stabilitatea politică a Balcanilor Occidentali. <clears throat> De asemenea, suntem în dialog cu vecinii noștri care se referă și la crearea unui climat favorabil pentru investiții, dezvoltarea competitivității, crearea de noi locuri de muncă, ca fiind principalele stimulente pentru noi toți, pentru a face tot posibilul în a ne îndeplini obligațiile din procesul de aderare pentru a garanta schimbarea economică și a îndeplini obligațiile din procesul de aderare. De asemenea, avem în vedere și uh, alierea la NATO și care credem că va avea un efect puternic asupra întregii regiuni. Până acum, rezultatele obținute în procesul de negociere ne fac încrezători și în viitor. De asemenea, ne concentrăm asupra cadrului legislativ pentru combaterea corupției, dar și pe partea economică, pe crearea de infrastructuri și în ceea ce privește Berl- procesul de la Berlin, continuăm și schimbările economice și sociale. Acest lucru va oferi legitimitate pentru viitorul proces, pentru a fi pe deplin pregătiți pentru aderarea la UE. Sunt suntem în curs de a deschide un nou capitol de negocieri la finele acestui an. Lucrăm intens la găsirea unei poziții comune care este important pentru realizarea așteptărilor noastre pe viitor și sperăm că împreună cu președinția slovacă, dar și cu susținerea tuturor țărilor dumneavoastră, vom reuși să deschidem o serie de alte capitole cheie până la finele acestui an. Sperăm de asemenea să beneficiem și de susținerea partenerilor europeni pentru a putea încheia câteva din primele capitole de negociere ca un semn simbolic pentru susținerea procesului de negociere și a rezultatului său final. Acest lucru este foarte important pentru promovarea acțiunilor coerente și strategice bazate pe orientările de parteneriat, din partea interlocutorilor europeni. Este important, de asemenea, și pentru toți vecinii noștri. Dacă suntem angajați pentru implementarea reformelor și adoptarea sistemului european de valori, atunci acest lucru este uh, luat în seamă și respectat în Uniunea Europeană. Uș- porțile Uniunii Europene sunt deschise și progres în acest sens sunt posibile. Capitole 23 și 24 sunt negociate în conformitate cu o nouă abordare și sunt legate și de îndeplinirea celor 83 de valori de referință. Comisia ne-a confirmat că suntem pe calea cea bună în îndeplinirea acestor valori de referință. De asemenea, se consemnează progrese și în raportul interimar al guvernului în ceea ce privește implementarea din măsurile prevăzute în capitolele 23 și 24. La nivel de legislație am adoptat 64 de reforme din uh, septembrie 2014 și am instaurat uh, câteva instituții cheie precum uh, Agenția Anticorupție, Procuratura, și, de asemenea, să sperăm că și rezultatele acestor vor deveni vizibile pe viitor. Încrederea noastră este susținută și de faptul că s-a sporit numel, numărul anchetelor în acest sens. Și în aceste cazuri, de asemenea, au fost confiscate și proprietăți uh, de peste 23 de milioane de euro. Guvernul este angajat în a Uh, îndeplini toate cele 83 de valori de referință din capitolele 23 și 24. Pentru noi, statul de drept este un imperativ, este important pentru securitatea cetățenilor noștri, pentru încrederea investitorilor și de aceea ne vom concentra toate energiile în acest domeniu. Viitoarele noastre eforturi legate de integrare se concentrează asupra calității, nu neapărat a vitezei reformelor. Într-un mediu politic destul de complex uh, pe care îl avem în Muntenegru astăzi, dar și în regiune, stabilitatea pe termen lung, dar și legitimitatea evoluțiilor politici în Balcanii Occidentali sunt importante pentru securitatea europeană. Suntem la curent și de provocările cu care se confruntă Europa în ceea ce privind crește migrația, dar și recentul Brexit, care încurajează forțele de dreapta și duc la incertitudine în Europa. De aceea, securitatea regiunii noastre în contextul european existent este de importanță prioritară și necesită o atenție și viziune din partea partenerilor europeni. Muntenegru și-a în serios rolul în acest sens, însă vrem să subliniem și necesitatea uh, continuării susținerii europene pentru Balcanii Occidentali și, și necesitatea de a avea și orientări mm, etapele următoare ale, ale procesului. Stabilitatea din Balcanii Occidentali este importantă pentru Europa, chiar mai mult decât uh, se uh, spune la Bruxelles în momentul de față. Stabilitatea regiunii și adoptarea standardelor europene în țara noastră constituie baza pentru dezvoltarea democrației, nu doar în regiunea noastră, dar și pentru stabilitatea și securitatea Europei. De aceea vom promova în continuare procesul de la Berlin și care constituie o nouă abordare pentru regiunea noastră. Este importantă sublinierea dezvoltării infrastructurilor comune în regiunea noastră pentru a ne alătura colectoarelor europene. Acest lucru va ajuta la uh, dezvoltarea economică și socială a societății noastre și va consolida și statul de drept. În domeniul economic, scopul nostru este să asigurăm o creștere durabilă cu crearea de noi locuri de muncă și vreau să vă reamintesc că rata de creștere uh, medie în cei trei ani de când ne-am recâștigat independența este 3,2%. Pentru perioada 2016-2018, agenda economică a Guvernului se concentrează asupra creșterii competitivității economiei noastre prin implementarea reformelor structurale și prin dezvoltarea infrastructurii necesare cu scopul de a atrage mai mulți investitori uh, locali și uh, internaționali și ne concentrăm asupra dezvoltării potențialului respectând toate recomandările pe care le-am uh, primit. Uh, avem proiecte mari de investiții în domeniul uh, infrastructurii de transport și turism, ceea ce garantează stabilitatea economică pe termen lung și, de asemenea, consolidarea veniturilor pe termen lung. De asemenea, credem că mergem în direcția unui unei, unui mediu economic mai prosper și uh, mai stabil. Cu această abordare responsabilă, Muntenegru va continua să promoveze interesele europene în uh, Balcanii Occidentali și uh, interesul țării noastre va fi valorificat de asemenea prin integrarea și angajarea în Uniunea Europeană ceea ce va duce la un cadru social uh, consistent și va duce la încrederea cetățenilor uh, noștri. Doamna Doț, care este președintele Comisiei uh, Interparlamentare, se concentrează în continuare pe susținerea intereselor Muntenegrului în Parlamentul European și recomandările domniei sale și ale comisiei din care face parte sunt în continuare un uh, traseu de urmat. De asemenea, am uh, conlucrat cu alte instituții europene în dialogul nostru continuu pentru a adera pe deplin la Uniunea Europeană. Avem un uh, ghid director pentru dezvoltarea pe termen lung a uh, păcii, stabilității și prosperității regionale ca garant uh, al viitorului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule prim-ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Interpretarea din uh, limba muntenegreză, muntenegreană este pe canalul 20, 25. Domnul Preda, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule prim-ministru, în numele grupului PPE, salut prezența noastră în cadrul comisiei noastre. Cred că este extrem de util pentru noi să facem un schimb de păreri cu personalități ca dumneavoastră pe chestiuni de interes comun. Uh, Vreau să felicit țara dumneavoastră pentru parcursul excelent în cadrul negocierilor. Credeți că trebuie să deschidem noi capitole și veți avea posibilitatea să continuați pe acest parcurs bun. Vreau să felicit Muntenegru și pentru semnarea protocolului de adeziune la NATO, pentru că pentru țara noastră, ca și pentru alte țări din regiune, este extrem de important să lucrați cu, cu NATO. Salut de asemenea și faptul că Muntenegru a împărtășit pozițiile luate de Uniune în domeniul politicii uh, externe, în special în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei. Am o întrebare uh, în ceea ce privește procesul de extindere. Ne găsim într-o situație foarte specială. La începutul anului, uh, președin, președinția olandeză n-a spus nici măcar un cuvânt în ceea ce privește extinderea. Președinția slovacă acum a venit și a regăsit ideea de extindere uh, drept prioritate, dar președintele Juncker ieri nu a spus nici măcar o dată extindere. Și vreau să știu cum trăiți dumneavoastră această situație, ce spuneți dumneavoastră, ce credeți, ce spun cetățenii în ceea ce privește acest uh, parcurs uh, accidentat al uh, noțiunii de extindere în instituțiile de la Bruxelles și la, de la Strasbourg. Mulțumesc! <coughs> Uh, Domnule președinte, vreau să îi urez uh, bun venit domnului prim-ministru ca raportor pentru Muntenegru și vreau să-i mulțumesc pentru cuvintele frumoase din timpul discursului domniei sale. Uh, eu uh, vorbesc în numele grupului uh, conservatorilor și reformiștilor al treilea camărime din Parlamentul European care susțin extinderea către Balcanii Occidentali. Este deocamdată o declarație personală. Sunteți un prim-ministru excelent și un lider regional în Balcanii Occidentali și unul din părinții fondatori ai Muntenegrului după ce, perioada de independență de 10 ani. Vreau să vă felicit de asemenea pentru inițiativa de a avea un guvern inclusiv, ceea ce mi se pare o abordare foarte pozitivă, una nouă și inovatoare în țara dumneavoastră și în regiune. Și mă bucur că acest lucru continuă și este stabil și uh, gestionat cu succes pentru a ține sub control protestele care la un moment dat au fost foarte destabilizatoare pentru Muntenegru și Mă bucură de asemenea faptul că ratific, procesul de ratificare uh, al Convenției NATO continuă foarte bine și sperăm ca totul să finalizeze până în octombrie. Știu că Regatul Unit, în ciuda Brexitului, susține foarte mult acest uh, lucru la nivel bilateral. Sunt un pic îngrijorat că în blocul de opoziție vrea un referendum acum, Uh, după ce am făcut campanie puternică pentru partea de a rămâne în uh, Uniunea Europeană în timpul recentei campanii privind Brexitul, uh, am devenit foarte sceptic în ceea ce privește referendumurile. Pentru că este o politică post-adevăr și post-fapte. Oricât adevăr ai, până la urmă situația devine instabilă și emoțională și e foarte dificil să comunici realitățile în această ceață în timpul unei uh, campanii pentru referendum. Dar asta ține de politica internă a uh, Muntenegrului, dacă va exista sau nu un referendum uh, pe marginea aderării la NATO. Vreau să salut observațiile noastre pragmatice legate de Kosovo și de delimitarea granițelor. Este foarte clar că Muntenegru a fost un jucător regional de mare calibru și a încercat să medieze, să fie mediator între alte țări, uh, acolo unde relațiile bilaterale au început să se destrame și sper că această problemă a frontierelor va fi soluționată amiabil și rapid. Alegerile vor avea loc pe 16 octombrie în Muntenegru, alegeri care vor fi conduse într-un cadru legal uh, revizuit, ceea ce salutăm pe lângă amendamentele din 2014 în ceea ce privește legea privind alegerile, uh, introducându-se niște sisteme de înregistrare a alegătorilor și uh, de înregistrare a candidaților și o alocare de mandate pentru listele minoritare. Cred că toate aceste măsuri sunt foarte binevenite în țara dumneavoastră și, desigur, salut, așa cum am spus în rapoartele mele anterioare, sunt uh, raportor permanent de șapte ani, cred că sunt printre cei mai uh, veterani raportori permanenți din acest Parlament uh, și am salutat de fiecare dată vestea bună în ceea ce privește progresul economic al Muntenegrului, în ciuda problemelor cu turismul pe alocuri. Al și în ciuda fluxului masiv de migranți prin Balcani, ați reușit să păstrați o economie crescândă în ciuda tuturor problemelor cu care v-ați confruntat pentru această țară mică. Progresele uriașe în ceea ce privește statul de drept și lupta împotriva corupției sunt de asemenea de salutat. Sunteți în mod clar pe drumul cel bun pentru aderarea la UE, dar trebuie să spun, din punct de vedere personal, că ca urmare a votului regretabil uh, privind Brexitul, uh, mie mi se pare uh, nepotrivit să continui după raportul din noiembrie, pentru că cred că atunci țara mea va invoca articolul 50 la începutul anului viitor și vreau să fac o pledoarie, pentru că nu știu dacă acest lucru a făcut parte din pledoaria în țara dumneavoastră. Vă rog să nu încercați să amânați uh, uh, aderarea din cauza Brexitului. Cred că Uniunea Europeană trece prin momente dificile, dar sunt convins că uh, calitatea de membru la UE este extrem de importantă pentru țara noastră și ar trebui să continuați procesul în ciuda a ceea ce a hotărât țara mea, lucru pe care cred că îl vom regreta pe viitor. Mulțumesc. Dr. Tenoc, thank you very much for your remarks. Mulțumesc foarte mult, Dr. Tanak, pentru observații trebuie să spun că mă, sunt foarte mișcat de aceste observații. Vreau de asemenea să menționez că Muntenegrul a deschis 24 de capitole și este cea mai avansată țară în ceea ce privește negocierile. Trebuie să spunem acest lucru chiar acum, pentru a evita neînțelegeri Uh, discursul de ieri se refera la procesul intern de reformă al Uniunii Europene și nu a vorbit despre toate subiectele. Deci, de aceea nu s-a menționat extinderea. O să vă rog să fiți mai succinți de acum, pentru că la ora 9 uh, trebuie să ne ocupăm de următorul punct de pe ordinea de zi și vrem să avem suficient timp pentru domnul prim-ministru să răspundă la întrebări. Acum îi dau cuvântul domnului Van Balen. Mulțumesc, domnule președinte. A fost un privilegiu pentru mine, ca liberal-democrat, să vizitez țara dumneavoastră în această vară la invitația lui Andria Popovici. A fost pentru prima oară când am vizitat țara dumneavoastră și am văzut că e foarte bine organizată și asta este un compliment pentru dumneavoastră. Negocierile se decurg conform planului și acum deja chiar sunteți membru NATO. Întrebarea pe care vreau să vă adresez este un subiect care nu e pe placul rușilor, să fiți atât de aproape de vest și de NATO. Rusia a încercat să vă pună presiune asupra dumneavoastră și asupra cetățenilor dumneavoastră care sunt relațiile între țara dumneavoastră și Rusia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și eu vreau să vă urez uh, bun venit în numele verzilor în acest Parlament. Mă bucur că sunteți aici și vreau să vă felicit nu doar pentru cei 10 ani de independență, ci și pentru progresele pe care le-ați înregistrat în ceea ce privește implementarea acquis comunitar, așa cum a spus și președintele nostru. Sunteți țara care a progresat cel mai rapid și Știți că beneficiați de sprijin uh, din partea acestui Parlament pentru procesul de extindere, nu doar din partea grupului meu, ci din partea unei uh, mari majorități. Am mai multe întrebări. În primul rând aș dori să vă felicit pentru că dumneavoastră și alte partide din țara dumneavoastră ați făcut acest uh, proces de tranziție Așa cum a spus și raportorul, este un pluralism uh, sănătos cu un guvern inclusiv, ceea ce creează mai multă încredere și în rândul publicului în ceea ce privește sistemul dumneavoastră politic. Mă bucur că sunteți aici și peste două săptămâni vom avea, îl vom avea pe domnul Tacopaiovici, noul președinte al uh, uh, Parlamentului dumneavoastră, la noi în Parlament ca invitat. Vreau să vă adresez o întrebare unul din acorduri a fost ca listele electorale să fie actualizate. Am auzit că încă nu au fost actualizate așa cum uh, ar trebui. Credeți că alegătorii pot fi siguri că până la data alegerilor acest registru a fost uh, actualizat astfel încât să nu apară probleme în momentul alegerilor? Și a doua întrebare se legă de perioada de după alegeri ca uh, stabilitate politică, cum vedeți scena politică după aceea? Cu cine credeți că veți fi parteneri în viitorul guvern? Și atunci când vine vorba de NATO, credeți că veți beneficia de uh, sprijinul tuturor aliaților după alegeri pentru uh, aderarea la NATO? O ultimă întrebare din partea Partidului Verzilor. Vreau să vă întreb uh, în ceea ce privește construcția noii centrale uh, Uh, nucleare din Plevia. Înțeleg că nu respectă uh, reducerea de dioxid de carbon așa cum este specificat în protocolul de la Paris. Uh, după cum știți, orice țară care este în curs de aderare trebuie să respecte acordul de la Paris, pentru că această centrală, din câte înțeleg, nu respectă standardele. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας... Mulțumesc, domnule prim-ministru. Și eu aș dori să vă urez bun venit aici la Parlamentul European și aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, ați uh, semnat acordul cu NATO. De ce amenințări urmează să fie protejată țara dumneavoastră de către NATO? Ar fi prima întrebare. În al doilea rând, cu ce elemente ale strategiei uh, NATO sunteți de acord și considerați că puteți utiliza acest lucru în beneficiul țării dumneavoastră? Mulțumesc! <clears throat> Domnule prim-ministru, aș vrea să încep cu trei felicitări. În primul rând, vreau să vă felicit pentru a 10-a aniversare a independenței dumneavoastră, să vă felicit pentru progresul pe calea europeană, cât și pentru calea spre NATO. Nu am uh, niște întrebări anume, însă sunt de acord cu dumneavoastră atunci când ați vorbit despre importanța păcii și securității în regiune. Și eu cred că sursele unor posibile conflicte uh, nu au fost uh, eliminate permanent. Cred că vorbim despre evoluții care sunt în interesul larg european și dumneavoastră ca politician știți la ce mă refer. În acest uh, sens, această poziție pro-europeană și pro-NATO a Muntenegrului, a guvernului noastră, este foarte importantă. Vă urez uh, succes și vă urez uh, o finalizare cu succes uh, a acestui drum către Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului socialiștilor și democraților vrem să vă felicităm pentru cei 10 ani de independență și așa cum a spus domnul Brock, ați uh, făcut uh, pași importanți, ați deschis 24 de capitole, vă dorim uh, să finalizați cu succes cât mai curând cu putință. Cred că aceste uh, negocieri uh, vor fi încheiate cu succes, uh, de asemenea succes pentru alegerile ce urmează. Vă urez uh, uh, toate, tot succesul Uh, vorbim și cu alte țări uh, din cadrul Uniunii uh, pe tema corupției. Care sunt prioritățile guvernului dumneavoastră pentru combaterea corupției în țară și pentru îmbunătățirea condițiilor sociale, ceea ce sunt temelia democrațiilor chiar și aici în Europa. Luna trecută am asistat la o Um, ridicare uh, a naționalismului pe cum mai înaltă decât până acum, uh, aș dori să vă întreb cum considerați uh, că poate fi tratată această situație îngrijorătoare între Kosovo și Muntenegru. Care este punctul noastră de vedere în această privință? Domnul Weidel. Lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu in eh, hvala. În eh, Bun venit în Parlamentul European. Vă mulțumim pentru mesajele pozitive pe care le-ați transmis atunci când ați spus că sunteți gata să continuați eh, acest proces de apropiere. Este adevărat că ieri domnul Juncker nu a menționat anume Uh, procesul de extindere ca una dintre prioritățile sale, dar pe de altă parte este la fel de adevărat că în uh, acest discurs excelent nu a menționat uh, o serie de chestiuni interesante, relația între Uniunea Europeană și Rusia, relația cu Turcia. Deci sunt convins că extinderea Uniunii Europene rămâne prioritatea noastră în această primă rundă. În mandatul anterior ați avut un apărător foarte calificat, domnul Tenec, raportor. Îmi pare rău că va pleca din rândul nostru, dar vă asigur că aveți mulți prieteni în Parlament. Am uh, o întrebare legată de resurgesența uh, naționalismului în Balcani. Ce credeți că puteți să faceți pentru a stinge acest foc al naționalismului? Äh, da, ich jetzt gleich hinausgehen müsste. Mulțumesc foarte mult. Dat uh, fiind faptul că va trebui să ies din ședință, am să-l rog pe domnul Plenkovici să conducă reuniunea în continuare. Cu această ocazie aș dori să vă mulțumesc pentru colaborarea loială și uh, bazată pe cunoștințe de specialitate pe care le-am avut în uh, ultimii ani. De asemenea, vreau să te uh, felicit și pentru rezultatele alegerilor din Croația și și îmi place și faptul că ai ocazia acum să conduce această reuniune, pentru că știm că în Balcani anumite tensiuni încă nu au fost rezolvate și, prin urmare, este nevoie de lideri în Balcani care să militeze pentru, Euro, pentru ideea europeană. Europa face ca granițele să fie inutile și astfel uh, anumite probleme sunt rezolvabile. Așa cum am văzut că s-a întâmplat și între Germania și Franța, tocmai în această regiune. Vă doresc așadar și dumneavoastră ca acest lucru să se poată realiza și în Balcanii Occidentali. Procesul pe care l-am realizat noi acum 50 de ani îl parcurgeți dumneavoastră acum. Andrei, prin urmare, te rog să preiei conducerea reuniunii. Vielen Dank, Elmar. Uh, äh, may I give the floor now to Ed? Am să-i dau cuvântul acum lui Eduard Cocan. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, bun venit la Parlamentul European, bun venit la AFET. Este o plăcere să avem un schimb de opinii cu un politician atât de experimentat cum sunteți. Uh, felicitări pentru a 10 aniversarea independenței dumneavoastră. Știți că Slovacia a fost cât se poate de uh, prezent atunci când noul Muntenegru independent s-a născut. Încercăm să fim de ajutor uh, cred că Muntenegru va reuși să finalizeze capitolele de negociere în vederea aderării. Așa cum uh, domnul Bloc a spus, uh, uh, sunteți fruntași în procesul de integrare europeană în regiune, ne bucurăm de acest lucru, vrem să vă ajutăm. Aș dori să menționez două aspecte, apreciind poziția dumneavoastră. Au fost probleme spinoase în ultimii 10 ani, dar nimeni nu poate să nege că Muntenegru a făcut foarte mult pe calea integrării europene Uh, curând vom fi parteneri în Alianța Nord-Atlantică, iar în ceea ce privește procesul de extindere, apreciem alinierea deplină cu politica uh, comună de securitate și externă în această Uh, situație foarte încordată. Iar al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este angajamentul dumneavoastră uh, în relațiile cu uh, alte țări din regiuni. Cultivarea unor bune relații de vecinitate este foarte bună. În ceea ce privește alegerile, aveți alegeri în octombrie într-un cadru nou. Vom vedea dacă ați preluat recomandările făcute de ODIR. Întreb întrebarea mea este care sunt sentimentele dumneavoastră înaintea alegerilor? Mulțumesc, Eduard. O să rog pe domnul Can acum să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule prim-ministru, bun venit la Strasbourg. Vreau să vă și felicit pentru cea de-a 10 aniversare a independenței. Aș vrea să vă întreb uh, în legătură cu Bosnia mă îngrijorează evoluțiile retrograde de acolo, în special în ceea ce este Republica Sârsca. Muntenegru a reușit să se îndrepte cu succes către calitatea de membru NATO și UE. Uh, relația între muntenegreni și bosniași s-a îmbunătățit uh, considerabil. Sunteți prieteni cu uh, toate grupurile de interes din Bosnia Uh, uh, ce puteți spune despre uh, posibilitatea de organizare uh, post-conflict uh, în acea țară? Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum lui Petras Ostrovicius. Domnule prim-ministru, aveți dreptate. Este singură cale uh, de a construi noul Muntenegru, reforma economică și socială. Știu din propria mea uh, experiență, din ceea ce s-a întâmplat în țara mea, ce rezultate au fost obținute. După ce veți adera la Uniunea Europeană, de fapt, uh, aveți deja experiența aderării la NATO. Am văzut uh, demonstrațiile organizate în uh, Uh, Muntenegru împotriva aderării la NATO. Vreau să vă întreb uh, care este susținerea publică, care este starea de spirit în legătură cu aderarea uh, la Clubul Țărilor Civilizate cât uh, timp uh, dedicați discuțiilor cu reprezentanții populației pentru a explica uh, cât de importantă este aderarea la Uniunea Europeană? Mulțumesc, Petras. Sandra Caniete. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Sunt aici. Ca și Petras și eu provin din uh, statele baltice și știu ce înseamnă să fii o țară candidată, să negociezi și să încerci să mergi mai departe. Vreau să vă felicit pentru progresul semnificativ al Muntenegrului în negocierile de aderare și uh, pentru uh, realizările pe calea aderării la NATO. Este un uh, semnal important integrarea Muntenegrului în Uniunea Europeană, un semnal pentru toată regiunea Balcanilor de vest. Re, uh, regret că angajamentul de la Saloniki a fost atât de uh, lent pus în aplicare uh, din motive diferite pentru ambele părți. Regret că entuziasmul pentru procesul de extindere în Uniunea Europeană scade și totuși Uh, amintind uh, uh, deciziile de la Big Bang din 2004, criza din Kosovo cred că a arătat europenilor importanța stabilizării în regiune. Cred de asemenea că criza migrației va fi de ajutor pentru europeni ca să înțeleagă că nu ne permitem uh, destabilizarea regiunii Balcanilor de Vest. Vă urez succes în alegeri pentru că acestea sunt uh, Uh, un punct important uh, este important ca rezultatele să ducă la uh, crearea unui guvern care să fie pro-reformă și sper că veți continua susținerea pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sandra! Am parcurs lista intervenienților. Uh, vreau să uh, mulțumesc uh, tuturor, să mulțumesc și primului ministru. Vă felicit pentru acest ritm alert pe calea integrării europene. Vreau să vă felicit pentru cei 10 ani de independență pentru faptul că ați reușit, uh, uh, în ciuda sentimentelor destul de pesimiste în legătură cu extinderea în Uniunea Europeană. Vă felicit uh, pentru parcursul dumneavoastră și Sperăm că în continuare vom coopera. Este important pentru stabilitatea Uh, sud-vestului Europei. Vom avea ocazia să mai discutăm. Vă dau acum cuvântul. Veți avea 10 uh, minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc. Mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o acestui dialog cu Muntenegru și de asemenea aș dori să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de susținere pe care le-ați exprimat. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Plenkovici pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-a adresat și să-l felicit pentru rezultatele excelente din alegeri și sperăm că acest lucru va duce la o rapidă constituire a guvernului, care va asigura continuarea bunelor relații de vecinătate cu noi. S-au formulat întrebări cu privire la retorica deficitară de la Bruxelles atunci când este vorba de politica uh, de extindere a Uniunii. Voi fi foarte sincer aici. Există cuvinte și fraze de genul porțile noastre rămân deschise, însă E nevoie de o cunoaștere aprofundată a administrației de la Bruxelles pentru a cunoaște care sunt toate implicațiile aderării uh, Republicii Muntenegru. Pentru noi, stabilitatea din Balcanii Occidentali trece prin procesul de integrare al Muntenegru la Uniunea Europeană și de aceea cred că procesul de la Berlin a adus o nouă dimensiune în acest parcurs și că este nevoie să perseverăm și să actualizăm și să chiar extindem procesul de la Berlin atunci când este vorba de țări candidate. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru implicarea în acest proces și pentru cuvintele pe care le-a spus astăzi. Cu siguranță acest uh, guvern inclusiv uh, va aduce stabilitate politică și ne va permite să ne concentrăm asupra creșterii economice. Desigur, cu deplină respectarea opțiunii democratice a cetățenilor Regatului Unit atunci când este vorba de Brexit. Aș dori totuși să afirm că în Muntenegru suntem angajați pe calea integrării, este un factor important de stabilitate, iar prin efectuarea de reforme vom contribui și noi, la rândul nostru, la acest proces. Ați făcut de asemenea un comentariu în ceea ce privește solicitarea opoziției de a organiza un referendum, în ceea ce privește aderarea la NATO, m-ați întrebat care este poziția mea. Nu este neapărat o inițiativă a opoziției. Știți, uh, de fapt, cine din comunitatea internațională este în favoarea unui referendum, considerând că acest lucru va duce la tergiversarea aderării la NATO sau chiar o va bloca. Se folosesc așadar orice fel de tertipuri de acest gen. Poziția mea în acest sens este foarte clară și am spus-o în repetate rânduri. Constituția Republicii Muntenegru nu face ca, o astfel, ca un astfel de referendum să fie obligatoriu. Parlamentul poate lua această decizie și cred că Parlamentul trebuie să-și facă treaba și sigur nu pot vorbi în numele viitorului Parlament. Pe 16 octombrie vor avea loc alegeri, iar uh, apoi se va constitui Parlamentul și sunt încrezător că partidul pe care îl conduc va rămâne un jucător politic important în viața politică din Muntenegru și cred că este cel mai bine pentru fiecare instituție din sistemul politic să își îndeplinească atribuțiile. Apoi a mai existat o intervenție legată de faptul că Rusiei nu-i prea place faptul că ne apropiem de NATO și m-ați întrebat care este relația noastră cu Rusia. În uh, trecut, uh, Muntenegru și Rusia au avut uh, relații apropiate și recent am sărbătorit câteva secole de bune relații între țările noastre. Cu toate acestea, acest lucru nu va face să ne îndepărtăm de la opțiunea noastră de a adopta un nou sistem de valori, creând astfel precondiția necesară pentru aderarea la Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că se vor uh, întrerupe legăturile cu prietenii noștri de multă vreme, dacă nu vor face ei, nu vom face nici noi. Nu cred că periclităm aceste relații, ci pur și simplu urmărim interesul nostru național. Și cred că interes, interesul național pentru Muntenegru, dar și pentru celelalte state din Balcanii Occidentali, este de a deveni membri a Alianței NATO. Sigur că nu place acest lucru datorită relațiilor uh, care s-au schimbat între NATO și Rusia și între Rusia și Uniunea Europeană, dar noi considerăm că aceste relații se vor uh, îmbunătăți și vor reveni la ceea ce erau acum câțiva ani, când păreau armonioase. Mă vis-a-vis -vis de întrebarea doamnei Lunacek legată de liste electorale. S-au folosit cele mai moderne metode tehnologice și împreună cu experții care le-au analizat s-a dovedit uh, că a existat o singură greșeală în lista electorală. Credeți-mă sau nu. Și vă pot spune că deja acum câțiva ani a fost, uh, au fost verificate listele electorale și avea un alt grad de conformitate. În orice caz, guvernul este ferm angajat pe calea integrării? Și la această întrebare, din partea dumneavoastră, răspunsul meu este ferm da și cred că după 16 octombrie vom fi în măsură să creăm un guvern care să se poată concentra asupra priorităților cheie ale politicii noastre externe. Atunci când este vorba de centrala de la Plevia, ceea ce privește planificarea acesteia, datele arată că se respectă întru totul normele europene. Un membru din Grecia m-a întrebat care sunt amenințările de care ar urma să ne protejeze NATO. Știți că în regiune, că ne place sau nu, Există o instabilitate recurentă și am învățat din istorie că că resursele noastre sunt epuizabile și de fapt nu este doar problema noastră, este și o problemă a Europei. Și practic integrarea ar pune capăt practicilor care au caracterizat o viață oarecum autistă în Balcani. Pe lângă Croația și Slovenia, care sunt deja membri UE, vedem că în Balcanii Occidentali Muntenegru este una din economiile cele mai înfloritoare. Însă, totuși, PIB-ul nostru este sub 6.000 de euro pe cap de locuitor, în timp ce media europeană este de 28.000. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că suntem cu decade în urmă, cu decenii în urmă. Și iată de ce trebuie să prindem acest ultim uh, tren pe calea integrării euroatlantice, care credem noi că va deschide noi perspective economice. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru cuvintele de susținere la adresa Muntenegru. Spuneți dumneavoastră că există încă surse de instabilitate regională și uitându-mă la ce s-a întâmplat în ultimii ani, trebuie să spun că acum câțiva ani n-aș fi spus că perspectivele noastre de integrare europeană ar fi fost uh, foarte bune. Totuși, vedem semnale care merg în direcția pe care ați menționat-o dumneavoastră. Surse de instabilitate există în continuare și cred că cu toții trebuie să mergem pe calea integrării euroatlantice. În ceea ce privește lupta anticorupție, a guvernului, vă spuneam că s-a schimbat cadrul legislativ, există un nou cadru instituțional, avem deja rezultate bune înregistrate. Facem uh, multe pentru a elimina ineficiențele sistemice care au permis corupția? Cum pot fi îndepărtate din educație, din sănătate? Cum poate fi îndepărtat acest fenomen din aceste sectoare cheie. Vis-a-vis -vis de afirmația că, cum că naționalismul uh, prinde aripi în regiune și legat și de relația noastră cu Kosovo, trebuie să vă spun că suntem în continuare angajați pe calea toleranței între popoare și grupuri religioase și cred că am dovedit acest lucru, iar rezultatul s-a manifestat și într-un grad ridicat de cooperare cu membrii noștri. Nu avem uh, probleme cu uh, granița cu Kosovo, așa cum a fost cazul Bosniei-Herzegovina. A fost o scurtă perioadă o problemă cu Bosnia-Herzegovina, dar acest lucru s-a datorat uh, situației politice din Bosnia-Herzegovina atunci când a apărut o inițiativă de modificare a frontierelor. Însă ne-am dat seama că recomandările Comisiei de la începutul anilor 90 în ceea ce privește nemodificarea frontierelor trebuiau respectate. Nu am însă o problemă nici cu Kosovo. Uneori există probleme la nivelul dezbaterilor uh, interne politice din uh, Kosovo, însă am transmis uh, un mesaj cum că suntem pregătiți să semnăm uh, acordul adoptat la Viena acum un an. Parlamentul nostru l-a ratificat. De asemenea, vom semna și acordul interstate. Mulțumesc, domnule Cucan, pentru susținere și, de asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului Cucan pentru contribuția dânsului sa vašim Pentru contribuția la integrarea Muntenegrului uh, în Uniunea Europeană. Vreau să spun că sunt de acord cu ceea ce a spus în legătură cu uh, importanța angajamentului asumat de Muntenegru atunci când e vorba de relațiile bune de vecinătate și sunt de acord că aceste alegeri vor fi alegeri cheie și uh, vor fi o, un soi de reafirmare a tot ceea ce s-a făcut uh, în ultimii 10 ani. Există o minoritate, dar una puternică în uh, Muntenegru și în alte țări din Balcanii de Vest, care dorește încă să rămână în afara uh, procesului de integrare. Uh, deci, uh, există o opoziție a acestor forțe în uh, alte țări atunci când uh, uh, există o schimbare de guvern aveți aceeași politică care este promovată. Tocmai de aceea aceste alegeri sunt atât de importante și, bineînțeles, a existat și o întrebare legată de modurile în care se pot rezolva problemele atunci când vorbim despre toleranța religioasă și etnică. Am menționat deja acest lucru, dar pot să spun că tradiția multiseculară în țara noastră a fost respectată și am, fost, am făcut tot posibilul pentru a îmbunătăți situația din acest punct de vedere. Muntenegrul este un exemplu foarte bun aici. La referendumul privind independența Muntenegrului, minoritățile toate au susținut inițiativa de a câștiga independența și au transmis un semnal clar că ele chiar cred în acest stat și au creat o responsabilitate pentru stat ca acesta să nu-i dezamăgească. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sfaturile foarte utile pe care ni le-ați dat pe baza propriilor noastre experiențe. Atunci când vorbim despre starea de spirit uh, a publicului în privința aderării la NATO, pot să spun că sprijinul a crescut, a ajuns aproape la 50% în conformitate cu ultimele sondaje și cred că tot ce facem, inclusiv victoria acestei politici, ne va permite să avem un nivel mai înalt de sprijin atunci când uh, vorbim despre aderarea la NATO. Dincolo de asta pot să spun că toate uh, sondajele de opinie arată deja că 80% din oameni știu că Muntenegru va fi membru NATO. Și oricare ar fi fost atitudinile inițiale ale acestor persoane, nimeni nu consideră că acest lucru ar fi o problemă. Am fost uh, felicitați pentru asta și uh, în ceea ce privește agenda de la Salonic, într-adevăr, aceasta nu a fost aplicată și îmi pare foarte rău pentru asta, pentru că impulsul integrării Balcanilor Occidental nu este atât de puternic pe cât ar trebui să fie, dar el există. Vă mulțumesc, deci, pentru sprijin. Și sunt de acord cu ceea ce ați spus în ceea ce privește cauza crizelor atunci când Uh, ați spus că criza din 1999 a fost uh, un avertisment important pentru actorii internaționali cheie. Și după aceea, Balcanii Occidentali s-au bucurat de mai multă atenție decât înainte. Cred totuși că criza migranților va avea exact același efect și cred că astea sunt prioritățile nu doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru țara noastră. Totuși, cred că ar trebui să ne gândim că procesul de extindere ar trebui să fie luat în calcul ca o soluție posibilă. Bineînțeles, problemele în Europa și crizele au demonstrat că există o problemă de arhitectură, dar asta nu este un motiv să uh, schimbăm viziunea. Viziunea este bine fondată și cred că putem uh, Uh, face, nu putem decât să reafirmăm aceste, uh, aceste valori. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile foarte clare la aceste întrebări. Vă urăm uh, mult succes pe calea europeană și mult succes la alegerile din octombrie. Acum o să facem o mică pauză înainte de sosirea lui Dalai Lama.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 bitte Platz zu nehmen. V-aș ruga să luați loc. Mă bucur că sanctitatea sa, Dalai Lama, a găsit calea spre noi astăzi. Este deja cea de-a doua oară, după 2006, când uh, domnia sa este prezent în comisia noastră și ne bucurăm încă o dată, că a reușit să ni se alăture. În prealabil a avut o întâlnire cu președintele Parlament Parlamentului European și noi Vă asigurăm că aceste discuții sunt și pentru noi de mare importanță. Noi considerăm că Dumneavoastră, Dalai Lama, sunteți un lider uh, spiritual și religios important, uh, în special în vremuri uh, ca acestea, tulburi, în care dumneavoastră militați pentru înțelegere, indiferent de credința la care aparținem. Și în acest sens aștept cu mare interes alocuțiunea dumneavoastră. E, mai trebuie să adaug că noi, ca Uniune Europeană, uh, acționăm în spiritul unei singure politici pentru China, nu uh, suntem pentru împărțirea Chinei și mai adaug că acest lucru a fost întotdeauna și politica Dalai Lama care militează însă spre o autonomie a populației din Tibet pentru că aceasta să-și poată trăi tradiția și mai ales tradiția culturală. Și cred că aceasta este o pretenție pe care o poate formula orice fel de populație, astfel încât uh, identitatea culturală și religioasă să nu se piardă. Tibetul este de mare importanță însă și în alte privințe, pentru că dacă în această cameră discutăm deseori și despre schimbările climatice, uh, platoul tibetan este de mare importanță pentru întreaga lume. Și încă o dată mai adăugăm că vizita dumneavoastră nu este împotriva nimănui, ci ne dorim pur și simplu să discutăm cum anume putem modela pe viitor lumea. Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și vă dau cuvântul. Vă rog. Mm-hmm. <coughs> respected brothers frați și surori respectați întotdeauna vă descriu ca neavând niciun fel de diferențe între cele șapte miliarde de ființe umane. cu toții aparținem unei familii umane. Așa încât, în primul rând, este o mare onoare pentru mine să am această oportunitate și sunt unul dintre admiratorii Uniunii Europene Spirituale. propria noastră problemă pe care o avem în Tibet m-a făcut să respect întotdeauna spiritualitatea Uniunii Europe, o, Europene. Deci nu vrem separare de China. Putem să ne rezolvăm problemele. Nu căutăm independență. în realitate nu suntem separatiști, dar uh, chinezii se poartă ca un calculator. Tot timpul au senzația că vrem să ne despărțim. Dar nu e așa. În ceea ce privește responsabilitatea politică pentru Tibet, din 2011 eu am ieșit la pensie. Acum toate aceste probleme sunt tratate de conducerea politică aleasă în mod democratic. Acum sunt un om în vârstă, am 81 de ani. Da, dacă vă uitați la chipul meu, credeți că am 81 de ani sau credeți că sunt mai tânăr? So some my friend, you see, they told me, they... Unii dintre prietenii mei m-au întrebat, care e secretul tău? De a rămâne în continuare tânăr. Și le-am spus, asta e secretul meu, nu vi-l spun. Dar în mintea mea, mă gândesc că poți folosi mintea umană pentru meditație analitică și asta ajută foarte mult la păstrarea liniștii interioare. Emoțiile precum uh, furia, mânia, sunt doar reacții emoționale spontane. Trebuie să analizezi așa cum trebuie și atunci ajungi la compasiune Și asta este secretul meu, pentru că asta este susținut și de dovezi științifice. Fiecare trebuie să-și caute potențialul. Dacă îl folosești sau nu, asta ține de fiecare persoană în parte, dar noi provenim cu toții din aceeași mamă și este natura umană de bază, care este plină de compasiune. Și ca atare, șapte miliarde de oameni au cu toții acest potențial de a crea pace interioară, liniște interioară. Și prin pacea interioară se poate obține și pacea mondială. Dacă ai mânie sau teamă, nu poți să faci acest lucru. Și de atunci m-am angajat, de fapt mi-am luat trei angajamente. Primul angajament să realizăm că toate cele șapte miliarde de oameni sunt o singură ființă, la un nivel fundamental. Cu toții suntem la fel. La al doilea, la alte niveluri există diferențe, diferențe de naționalitate, de religie, de culoarea pielii. Și chiar și în același grup există diferențe, educat, needucat, sărac, bogat. Sunt multe diferențe multe probleme cu care ne confruntăm este că întotdeauna punem accentul pe acest al doilea nivel de diferențe, inclusiv conflictele naționale și regionale. Deci întotdeauna punem accentul pe acest al doilea nivel. Asta este problema noastră, pe care nu o putem rezolva prin forță. Eu cred că o putem rezolva doar dacă mergem la un nivel mai adânc și realizăm că suntem cu toții una. Și ca atare problema lor este problema ta. Dacă tu ai succes, au și ei succes. Deci trebuie să lucrăm împreună. Și asta cred eu că înseamnă Uniunea Europeană, cel puțin pe acest continent. Pe acest continent, în trecut, au fost multe măceluri în numele naționalismului. Dar acum v-ați unit și vă gândiți la interesul comun. Și asta mi se pare extraordinar. am tot spus că Uniunea Europeană este spirituală și că la un moment dat ar trebui să se extindă și în Africa pentru o Uniune africană pe care unii o numesc panafricană. Eu cred că asta este extrem de necesar să se dezvolte o Uniune Africană, pentru că asta ar rezolva multe probleme legate de războaiele civile. Și acest lucru ar putea să se aplice și în America și în Asia. Deci eu chiar cred și chiar simt că este o mare onoare pentru mine să vin aici și să am o discuție față în față cu eurodeputații. Așadar, uh, am uh, văzut uh, câțiva prieteni și pe unul în special care este un prieten de multă vreme. unul dintre susținătorii cauzei tibetane. Uh, cauza Tibetului este una justă. Din punct de vedere politic, nu urmărim o separare. Deci, angajamentul meu numărul unu este promovarea unității între oameni. În al doilea rând, sunt un religios, sunt budist. Mai exact, uh, sunt uh, un urmaș al maestrilor mei. Sigur, uh, un budist pare a fi un filozof. Ideea mea este că acești maestri sunt niște oameni de știință. Sunt uh, uh, unele lucruri pe care uh, le resping. Sunt învățăminte care merg contrar rațiunii și pe care nu le putem accepta. Deci avem această libertate de a respinge unele lucruri. Toți urmașii mei, călugări, nu trebuie să accepte uh, învățămintele mele uh, ca atare, ci numai după ce le-au analizat. Deci eu urmez această linie. Așadar, fiind călugăr budist, responsabilitatea este de a promova armonia în lume. mesajul este a unul și același. Dragoste, compasiune, iertare, toleranță, uh, autodisciplină. Peste tot. Acestea sunt valori și practici comune. Pe această bază putem să construim o adevărată armonie pe baza învățării reciproce, respectului uh, reciproc India este un exemplu viu. Peste 2000 de ani acolo toate tradițiile trăiesc împreună. Văd o minunată armonie acolo. Deci, în India, armonia este posibilă. Atunci, de ce și nu în restul lumii, în alte zone? unde astăzi vedem o mulțime de probleme. Vedeți? E foarte posibil să trăiești în armonie. Acesta este al, al doilea angajament. Al treilea, în ceea ce privește Tibetul, sunt tibetan. Menținerea culturii tibetane. Este o cultură a non-violenței, a compasiunii și a păcii. Cred că aceasta merită să fie păstrată. Apoi, învățămintele tibetane. Cred că aceste învățăminte sunt uh, cele mai în măsură să descrie logica uh, maestrilor noștri. Deci, cred cu adevărat că merită să menținem uh, limba și în felul acesta, prin păstrarea cunoștințelor noastre, așa cum ne-au învățat vechii noștri uh, maestri, trebuie să o facem numai în uh, vechea tradiție budistă. Și apoi mediul. Un ecologist chinez a scris un articol în care a menționat efectul platoul tibetan în ceea ce privește schimbările climatice. A descris platoul tibetan, a al treilea pol. Deci, prin urmare, menținerea ecologiei tibetane este în interesul miliardelor de oameni care trăiesc pe această planetă. Iată de ce am acest angajament va veni o vreme când o să spun totuși la revedere. Pensia. Mă retrag. Vă mulțumesc. Deci, avem uh, mulți uh, eurodeputați care doresc să intervină și vă rog să vă limitați la un minut pentru că încerc să dau cuvântul la cât mai multe persoane. Este corect să facem așa rog pe coordonator să vorbească un minut, astfel încât ceilalți uh, să poată să ia cuvântul. Domnul Predare cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. sanctitatea voastră, în numele grupului PPE vreau să vă urez bun venit în Parlamentul European. Este o onoare să vă avem în mijlocul nostru astăzi pentru a vorbi despre situația din Tibet. Vizita dumneavoastră este uh, oportună pentru că chiar în această săptămână am uh, discutat uh, Uh, ultimele rezultate ale summitului G20 și uh, locul Chinei pe uh, piața internațională. China rămâne departe de a fi o mare putere, dar totuși, pentru că este o o mare putere trebuie să respecte drepturile cetățenilor, trebuie să se angajeze pe calea reformelor democratice și să respecte minoritățile. De aceea eu personal și mulți dintre colegii mei susținem pe tibetani uh, încercarea lor de a-și menține cultura, de a-și menține identitatea și tot ce ține de această prețioasă cultură a non-violenței și uh, compasiunii uh, despre care ați vorbit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Can. Va fi mai greu pentru mine pentru că dacă nu răspund imediat o să uit. Următoarea întrebare. Domnul Tenac. Bun venit la Strasbourg. Vreau să vă mulțumesc în numele grupului uh, S și D pentru uh, munca dumneavoastră minunată pe care o faceți uh, peste tot în lume. Ați fost un mare promotor al păcii și al cauzei omenirii mulți dintre noi în uh, Parlament sunt serios preocupați uh, uh, despre crimele împotriva minorității Rohingya. A fost adoptată o, o rezoluție în acest sens în Parlament în iulie. Hong Suu Kyi, un simbol al democrației, a condamnat aceste persecuții. Vreau să ne dați astăzi uh, speranța că cei care au făptuit astfel de crime vor fi aduși în fața uh, justiției. Pentru că, sigur, uh, trebuie să existe pace între diferitele confesiuni religioase. Mulțumesc. Câte întrebări? Trei? 12. E prea mult. Trei. Trei în regulă. Domnul Van Balen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tenac, sanctitatea voastră, vă salut în numele Uh, celui de-al treilea grup, conservatori și reformatori. Am fost uh, întotdeauna un mare prieten al tibetanilor. Am criticat uh, China ori de câte ori au încercat să reprime cultura chineză sau drepturile inalienabile la uh, democrație, la stilul său de viață. Uh, sigur, uh, salut mm, comentariile dumneavoastră în ceea ce privește integralitatea Chinei și că nu doriți o separare a Tibetului de China. Sunteți un uh, lider spiritual și aveți uh, un uh, spirit, uh, aveți un umor care este inimitabil și deveniți tot mai uh, plin de umor. Vă uh, urez uh, mult uh, succes și mult bine în anii ce urmează, pace și armonie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, deci nu sunt întrebări. Mulțumesc! Domnul Van Balen, mulțumesc! Sunt uh, total de acord cu Uh, reprezentantul celui de-al treilea grup, domnul Tenăc, am o întrebare, sanctitatea voastră. Întrebarea este, toată viața ați încercat să, stați, să purtați un dialog cu chinezii, să rezolvați pașnic uh, diferențele de opinie. Nu ați cerut independența sau uh, autonomia. Există vreo deschidere sau uh, chinezii sunt total închiși? Dacă toate întrebările sunt ca acestea, atunci pot să accept mai multe întrebări. Deci putem să trecem la următoarea. Nu, nu, dați-mi voie să răspund. Cred că, în esență, China e același partid comunist, aceeași Constituție. Realitatea s-a cam Uh, schimbat uh, în uh, ultimii 30-40 de ani. Populația budistă din China, reprezentând cam 400 de milioane, mulți chinezi budiști au început să realizeze că cultura budistă este una autentică și au început să învețe din tradițiile uh, budiste. Și apoi liderii chinezi au spus, a, bun. Se pare că realizează că politica lor nu este realistă. Deci, totuși, se gândesc cum să rezolve multe alte probleme, inclusiv cea a Tibetului. Deci există niște indicii în acest sens. Totuși, în administrație este de înțeles. Vedem în continuare aceeași gândire a durilor. Este important ca lumea din afară structuri cum ar fi Uniunea Europeană trebuie să încerce să-i ajute pe oameni pentru viitorul Chinei. Uneori, critica constructivă poate să ajute. În momentul de față, chiar și facțiunea uh, dură din China este confruntată cu o dilemă cum să abordeze această problemă. Deci, cred că în momentul de față, opinia uh, globală, opinia mondială, va avea totuși un impact asupra modului lor de a gândi. Nu mai este ca în anii 60-70, când puțin le păsa ce se întâmplă în lumea din afară. Nu, nu mai este așa. Asta este răspunsul la prima și la a treia, cred, întrebare. Când am uh, auzit că budiștii au făcut uh, rău unor musulmani în Burma, am spus vreau să le spun acelor budiști că atunci când te confrunți cu unele probleme, trebuie să vezi, ai în fața ochiului chipul unui budist, dacă Buddha ar coborâ în rândul lor, s-ar contopi cu fraților musulmani. Deci am spus acest lucru. Sigur, e o problemă foarte complicată. Deci, multă vreme ă, nu am mai spus nimic, deși cred că întotdeauna în fața unor asemenea acte trebuie să-ți pui cuvântul și să cauți să se facă justiție. Ă, de la 9-11 ă, m-am adresat unor islamiști în mai multe rânduri. Cunosc uh, comunitățile musulmane din Lasa. Sunt foarte pașnice, foarte drăguțe, nu sunt puse pe scandal. Am și mulți prieteni în Ladakh, în India. Și, a, și acolo am mulți prieteni musulmani oameni foarte devotați. Deci, indivizii despre care ați vorbit, pot să le spun că sunt niște teroriști budiști care nu vor reprezenta niciodată esența budismului. În mod similar, teroriștii care au devastat comunitățile uh, musulmane nu vor reprezenta niciodată budismul. Deci și acum spun în mai multe rânduri în uh, America și în Europa că teroriștii budiști, teroriștii musulmani trebuie pedepsiți. Nu putem să-i considerăm pe cei care fac rău în felul acesta că sunt budiști cu adevărat sau musulmani cu adevărat. Știu acest lucru. Și semnificația jihadului nu înseamnă să lovești pe cineva. Jihadul înseamnă, înseamnă o luptă, o luptă cu propriile tale emoții. Să îți reprimi uh, ura, mânia. Există musulmani adevărați și în orice religie există și persoane care nu practică și nu propovăduiesc învățămintele religiei respective. Deci trebuie să facem o distinție între cei care vor să provoace scandal și uh, ură și ceilalți. Am văzut în uh, ziarul Time, în ziarul American Time, uh, figura unui budist și de desubt scria terorist budist. Asta m-a făcut să uh, nu mă simt prea bine. Nu e adevărat, terorist budist. Și uneori, din timp în timp, când avem ocazia, este esențial să ne întâlnim în cadrul confesiunii respective și să ne cunoaștem. Este esențial. Există diferite tipuri de abordare. Să te întâlnești, în primul rând, cu uh, învățații. Care sunt diferențele? Care sunt similaritățile? Există diferențe în uh, partea de uh, concepție potrivit uh, religiei creștine, eu sunt păcătos. Uh, am fost uh, chiar și catalogat drept Dalai Lama cel rău sau călugărul cel rău. Uh, la un moment dat am spus că într-o discuție că este gata să se ducă în cer în vreme ce eu să mă duc în altă parte. Deci există o diferi- diferență conceptuală. Însă nu are importanță că filozofiile sunt diferite. Scopul este același de a îi convinge pe oameni să practice compasiunea, pentru că am fost creați de un Dumnezeu, un singur Dumnezeu. Inclusiv cei care fac rău au fost creați, sunt ființe ale lui Dumnezeu. Dumnezeu creează și potențialul de iubire. Deci sunt puncte de vedere filozofice diferite. The meeting with genuine practitioner Importante sunt și întâlnirile cu practicieni religioși din diferite tradiții. În experiența mea, întâlnirea cu episcopi și cu Thomas Burton. Acum nu mai mi-aduc aminte numele tuturor, dar m-am întâlnit la Barcelona cu un călugăr catolic care și-a petrecut uh, cinci ani în sihăstrie, fără să aibă vreo masă caldă, trăind din pâine și apă. Și l-am întrebat uh, ce practic ai propovăduit în acești cinci ani de sihăstrie și mi-a răspuns practica iubirii. El, iată că reprezintă înțelegerea catolicismului și la fel s-a întâmplat și cu alți prieteni musulmani. Deci, iată că este important să te întâlnești cu oameni care, într-adevăr, practică credința lor pentru că ei au experiențe mai profunde și acest lucru este important pentru a înțelege valoarea diferitelor tradiții. Și apoi pelerinajele în masă sau meditațiile în grup sunt de asemenea foarte utile pentru că primești niște vibrații. Și cu această imagine te poți duce la Ierusalem, la zidul plângerii unde ai imagini a creștinătății, a iudaismului și a religiei musulmane. La fel, prieteni creștini vin în India și practică această meditație profundă la care, se, la care vine să și hinduiști, uneori și musulmani și practică acea, această meditație în tăcere. Și această practică este într-adevăr foarte utilă pentru a atinge această înfrățire spirituală. Așadar, fiecare dintre noi care are astfel de cunoștințe, poate face această uh, încercare de un fel de schimb de experiență. Evenimentele din Paris, de la Bruxelles, din Siria, din Arak, Irak, în anumită măsură și la Afganistan Până la urmă, sunt de negândit a omorâ un confrate doar pentru că este de altă credință. Și numele Lui Dumnezeu este folosit pentru a omorâ. Este de neconceput. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca oameni religioși mai puțin religioși, chiar ateiști, să lucreze, conlucreze pentru a servi vieții umane. Mulțumesc foarte mult. Am să vă solicit să vă limitați la 30 de secunde pentru câte o observație. Buchner, Castaldo, Borghezio, Man și Gomez. Aveți cuvântul. Mulțumesc sanctitatea dumneavoastră pentru prezență. Bun venit și din partea grupului verzilor. Două întrebări succinte. Sunt foarte afectat. V-aș ruga să vă ridicați în picioare, altfel nu vă pot vedea. Îmi cer scuze, dar microfonul este prea scurt. <laughs> Sunt foarte afectat de autoincendierile care au avut loc în ideea de a menține cultura și identitatea Tibetului. Ne-ați putea oferi câteva comentarii în acest sens? Și a doua întrebare, sunt de asemenea foarte îngrijorat în ceea ce privește exploatarea uranului în Tibet, care are niște consecințe dramatice asupra mediului, dar și asupra vieților umane, dacă puteți oferi un comentariu și în acest sens. Domnul Castaldo, mulțumesc, domnule președinte. Sanctitatea voastră este într-adevăr o plăcere să vă avem în rândul nostru, pentru că sunteți un exemplu pentru tot ceea ce a dat poporul tibetan în acești 50 de ani de rezistență neviolentă datorată ocupației chineze. Spuneți că nu vreți să vă separați de China, ci vreți să vă uniți cu umanitatea. Eu vă întreb, ce nu facem noi suficient pentru a sluji cauza tibetană și cum anume putem duce mai departe acest mesaj cu speranța, sigur, și de a se putea constitui un intergrup uh, parlamentar pentru Tibet în cadrul acestui parlament. Ultima, uh, trebuie să dăm un răspuns. Domnul eu mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și pentru această ocazie extraordinară. Sanctitatea voastră, întâlnindu-vă pe coridor în timp ce soseați, am avut ocazia de a vă adresa cuvinte de bun venit și dumneavoastră ați vorbit imediat de dreptul popoarelor la libertate. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte, pentru că ați dat astfel o mare lecție politicienilor europeni, în special acelor lideri care se rușinează să primească autoritate spirituală ca pe care o o reprezentați dumneavoastră și care se prefac că chestiunea tibetană nu există. Vă mulțumesc pentru prezență și mult curaj în continuare. Mulțumesc, domnul Man, are acum cuvântul. Sanctitatea voastră, unii deputați au avut ocazia să participă la cea de-a șaptea conferință uh, grupului de susținere pentru Tibet la Bruxelles săptămâna trecută. Întrebarea mea este dacă noi facem suficient ca dialogul dintre China și reprezentanții tibetani uh, să poată aibă uh, loc. Credeți că există șanse de realizare? Doamna Gomez. Bun venit, sanctitatea voastră. Eu sunt uh, un exemplu de persoană nereligioasă care a beneficiat de pe urma interacțiunii cu persoane ca dumneavoastră. Vreau doar să vă spun ce am discutat cu prieteni unezi. Spuneați că în această lume autoritatea morală nu se poate cumpăra și este cel mai important lucru. Mulțumesc. Ultimul are cuvântul domnul Weigel. Dat fiind faptul că toți colegii mei au formulat întrebări, eu aș dori doar să vă spun că, să, că vă susțin cu fermitate cele șapte puncte pentru Tibet și sperăm că China va avea un lider suficient de curajos care să uh, conducă un dialog cu dumneavoastră și să găsească o soluție. also self-burn now, self, what called immolation. Now. Ați vorbit despre autoimolare. E într-adevăr extrem de trist. Prima oară când s-a întâmplat acest lucru, am spus că este o situație extrem de tristă. Așa încât m-am rugat. În același timp, am spus că este o măsură atât de dramatică și trebuie să te gândești serios dacă ea ajută sau nu. Am spus asta. Poziția mea este una extrem de dificilă. Nu pot susține așa ceva. Sunt împotriva acestor măsuri și mulți dintre, multe dintre rudele sau prietenii acestor oameni, cred că sunt extrem de triști când se întâmplă așa ceva. Deci nu ai cum să susții așa ceva. Deci cel mai bine este să păstrezi tăcerea. Uh, then, as I already mentioned. Și apoi, așa cum am menționat deja, Mediul tibetan, având în vedere altitudinea înaltă și clima uscată, care este cât se poate de fragilă, mulți ecologiști au spus că în aceste condiții dacă dăunezi mediului, redresarea, recuperarea mediului durează mult mai mult timp. Și atunci e, se leagă de ceea ce am spus mai devreme, păstrarea platoului tibetan, a ecologiei tibetane, care nu vizează, nu este importantă doar pentru populația Tibetului, ci pentru toate cele șapte miliarde de oameni de pe planetă, cum am spus mai devreme. Am vorbit cu un fost prim-ministru chinez în vremea mandatului său au existat inundații în China și el a dat uh, ordin să nu se mai despădurească terenul. Dar apoi, prin corupție, despăduririle au continuat. Asta ar fi una. Apoi, Guvernul chinez pare să se gândească la uh, problema Tibetului, dar uh, chinezii vor să comunice cu mine individual, ca Dalai Lama individual, nu ca sistem politic. Deci niciodată nu se folosește sintagma guvern tibetan. Niciodată oficialii chinezi când ne uh, acuză, când ne arată cu degetul, folosesc această sintagmă de guvern tibetan în exil. De asemenea spun și Tibetul uh, lărgit. Noi nu spunem niciodată asta. Ei folosesc această sintagmă, Greater Tibet. Ei spun că nimeni nu poate nega că există 100 de mii de tabere de refugiați. Deci că există nevoia unei organizări pentru a avea grijă de acești oameni, pentru a le oferi educație și diverse activități legate de păstrarea culturii tibetane. Această organizație era condusă anterior de mine, dar acum este depășită. În 2011 am ieșit la pensie cu totul, nu doar eu, ci și patru secole de tradiție. De tradiție și de spiritualitate, care acum, cu mândrie și cu bucurie, s-au terminat. Deci viitorul este un sistem democratic, este un sistem mai bun. Suntem o comunitate mai mică, cu un sistem politic care ar trebui să respecte principiile democrației. Cred că guvernul chinez uh, se îngrijorează mai tare de reîncarnarea lui Dalai Lama decât uh, din cauza mea, așa încât uh, le-am spus unor prieteni chinezi Dacă chiar vă interesează reîncarnarea lui Dalai Lama, mai întâi, Partidul Comunist ar trebui să accepte teoria renașterii. Uh, Pentru că pe vremuri uh, împăratul chinez nu recunoștea această renaștere a lui Dalai Lama sau a altor uh, lideri spirituali. Deci există oarește legătură aici. Și atunci l-am spus. Mai întâi trebuie să credeți în renaștere. Și atunci comuniștii chinezi ar trebui să aleagă să se gândească la asta. Și de-abia atunci pot vorbi despre reîncarnarea lui Dalai Lama, pentru că altfel este o lipsă de logică crasă aici. Deci, pe viitor, Dalai Lama nu va avea nicio legătură cu puterea politică. Acest lucru a fost exprimat cât se poate de clar. vreau să fac un apel. De câte ori m-am întâlnit cu grupuri parlamentare în diverse locuri, Am făcut câteva solicitări. În primul rând, una, o solicitare ecologică. Vizitați Tibetul, vorbiți cu ecologiștii chinezi, luați și pe ei în vizită. Și mergeți în aceste zone și faceți un raport. Cred că până și guvernul chinez s-ar putea să aibă nevoie de o asemenea analiză realistă și obiectivă. Deci un raport de experți. Cred că asta ar putea ajuta chiar guvernul chinez. Asta în primul rând. Apoi, Pe cât ori vorbim despre încălcările drepturilor omului și despre libertățile religioase, chinezii reacționează oarecum diferit când e vorba de noi și atunci asta vă dă oportunitatea să mergeți acolo să vedeți cu ochii dumneavoastră. Deci o vizită din partea unor oficiali ai Parlamentului European, ai Uniunii Europene, cred că ar fi extrem de utilă mai ales pentru liniștea poporului tibetan. Deci asta ar fi solicitarea mea. Și apoi, grupul de sprijin pentru Tibet este de asemenea esențial, este extrem de important. Cred că comuniștii de stil vechi s-ar gândi mult mai mult la aceste probleme și la o soluție rezonabilă. Pentru că altfel problema Tibetului nu va dispărea niciodată și acest mesaj este unul extrem de important. Vă mulțumesc foarte mult! very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, sanctitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi uh, confrați și dragi surori. Vedeți că și recunoștința uneori trebuie exprimată. Vă mulțumesc, sanctitatea voastră, pentru timpul acordat. Am avut ocazia în aceste momente să ne gândim la lucrurile într-adevăr importante, să ne aducem am minte că există diferențieri, dar că în esență suntem cu toții ființe umane și cred că acesta este mesajul important pe care, de care trebuie să ne ducem aminte. Poate e important și pentru a înțelege mai bine politica noastră. De azi dimineața mm, s-au făcut foarte multe presiuni pentru anularea uh, acestei întâlniri. Eu cred că Uniunea Europeană are dreptul să se întâlnească cu oricine dorește și nimeni nu are voie să se amestece. Și știu că trebuie să discutăm cu China pentru că este o țară importantă și respectăm principiul unei Chine unice, dar dreptul de a discuta cu lideri spirituali și religioși din întreaga lume nu ne-l poate lua nimeni. Mulțumesc așadar pentru această ocazie. Mulțumim pentru prezență. I appreciate your firm stand. Apreciez poziția dumneavoastră fermă de la bun început. pentru că dumneavoastră abordați chestiunile pe bază de principii morale. Și și noi urmărim cu fermitate principiul non-violenței. Pentru că prin non-violență se naște compasiunea Există și în rândul unor tibetani această autoemulare. Imulare. Dar lupta nu poate fi câștigată decât prin compasiune. De aceea, cred că este extrem de importantă poziția dumneavoastră. Principiile sunt mult mai importante decât banii și apreciez foarte mult poziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, ședința se închide.